Pan przewodniczący. Wznawiam posiedzenie. Witam pani i panów posłów bardzo serdecznie. Witam. Reluăm lucrările. Bine ați venit tuturor. Bun venit și domnului comisar. Procesul verbal al reuniunii de ieri și textele adoptate sunt deja disponibile. Nu știu dacă există comentarii legată de procesul verbal? Văd că nu. Deci acestea vor fi adoptate. Am primit din partea Consiliului poziția în prima lectură privind